Okay, good morning. Let's start and uh, welcome to... Foarte bine, haideți să începem. Bună dimineața. Voi vorbi în limba spaniolă și vă anunț acest lucru în caz că aveți nevoie de interpretare. Să începem cu primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ori proiectului de ordine de zi, 2-3 octombrie. Dacă nu se opune nimeni, atunci se adoptă acest proiect de ordine de zi. Trecem acum la punctul 3. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 4-5 septembrie 2019. Acest document a fost distribuit tuturor membrilor din comisie și văd că nimeni nu are nicio obiecție, prin urmare considerăm că se adoptă. Comunicări ale președinției. Nu sunt. Trecem la punctul 5 așadar. Un raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European din 2018. Raportor este domnul Iar de la PP, care are cuvântul acum. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamna președinte. În legătură cu acest raport privind activitatea ombudsmanului, vreau să spun că cetățenii pot să se adreseze acestei instituții pentru tot felul de probleme întâlnite și că este uh, o instituție foarte importantă. Vreau uh, să felicit raportorul uh, ombudsmanul pentru uh, activitatea din 2018. În uh, decembrie anul acesta nu vom avea doar adoptarea acestui raport privind activitatea ombudsmanului, ci și o numire a unui nou ombudsman. Vrem uh, ca acest proces să rămână cât mai uh, puțin politizat uh, și uh, am susținut uh, ideea de a nu uh, transforma această desemnare într-o luptă politică. Tot mai mulți cetățeni europeni sunt conștienți de, această, de existența acestei instituții. Au fost uh, înmânate mai, multe, uh, mai mult de 400 de cereri și uh, ele priveau tot felul de probleme legate de acces la documente publice și alte probleme. ne-am asumat și noi ideea că trebuie să avem cât mai mare transparență și că trebuie pus la punct un set de instrumente care să asigure transparența și am hotărât împreună prin vot că trebuie să schimbăm puțin procedurile pentru că nu avem suficientă transparență. Le mulțumesc colegilor cu care am lucrat și vă precizez câteva termene importante acum pentru amendamente 7 octombrie, adică destul de aproape, și apoi 21 octombrie avem o reuniune a raportorilor din umbră și pe 12 noiembrie deja vom vota în Comisia PETI și dacă am informații corecte, deja am, putem uh, vota pe acest raport în plenara din decembrie la Strasburg. Și mulțumesc și mi-a făcut o mare plăcere să uh, lucrez cu colegii pe acest raport. Mulțumesc! Grazie, señor! Perfect, mulțumesc domnule Peter Iar, după cum am spus și înainte. Termenul pentru amendament este 7 octombrie la ora 15. Acum are cuvântul doamna Evi mai întâi. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să fac un comentariu în ceea ce privește proiectul de raport a domnului Iar. Îi mulțumesc pentru munca desfășurată, însă vreau să spun că sunt lucruri cu care nu sunt de acord. Vreau să le subliniez așadar. În principal, în ceea ce privește hotărârea Curții de Justiție din 2018, cauza decapitanii. Colegul vorbește despre concluziile respective, însă nu vorbește despre uh, jurisprudența care decurge din această hotărâre. Principiul de publicitate, de caracter public și transparență sunt inerente procesului legislativ din Uniunea Europeană. Astfel, uh, cetățenii să poată să urmărească cum se iau deciziile în Uniunea Europeană, în instituțiile sale, să participe așadar și să aibă acces la toate informațiile care se impun. Uh, Trebuie subliniat acest lucru, după părerea mea, pentru că în alte părți din raport, mai ales când vine vorba de rolul și activitățile ehm, din bordul eh, BCE-ului, inclusiv eh, când vine vorba de președintele BCE-ului, se vorbește despre posibilitatea de a face anumite ședințe cu porțile, cu ușile închise. Uh, spunând că asta înseamnă o garantare a politicii BCE-ului. Deci, cum se aplică astfel uh, principiile din jurisprudența de capitanii în acest caz? Mă întreb. Pentru că e vorba de niște recomandări juridice, dar și uh, doamna ombudsman însă și-a recomandat, pentru că în cauza Dragii și Trenta a subliniat direct că uh, reuniunile opace și lipsite de transparență trebuie să fie condamnate. E vorba, bineînțeles, de acele ședințe, și cu asta mă apropii de sfârșit, ședințe și reuniuni care convoacă bănci care sunt supuse procesului de supraveghere uh, în Uniunea Europeană, supraveghere bancară. Așadar, eu nu sunt de acord uh, cu aceste lucruri, nici cu ceea ce se precizează în uh, aliniatele referitoare la lobby-uri, pentru că vorbim despre un acord instituțional între cele trei instituții principale. Însă aici, în acest Parlament, de mai multe ori am solicitat să avem o lege, un act legislativ care să fie obligatoriu, nu numai pentru agențiile și instituțiile UE, ci și pentru toți, uh, toate părțile interesate persoanele de interes. Deci cred că a venit momentul, ca și la începutul mandatului, cu glas tare, să solicităm încă o dată uh, să modificăm legislația în materie, care este obsoletă. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Aucân. Yes. Uh, thank you first and foremost. Da, mulțumesc uh, în primul și primul rând uh, ție, dom domnule Iar, Peter. Este un raport foarte bun și mă bucur că putem să recunoaștem munca făcută de doamna ombudsman O'Reilly. Ea a ridicat profilul acestei instituții și a transformat-o într-un veritabil apărător al democrației și transparenței. Parlamentul acesta a adoptat recent un document și este foarte important. Deci, am adoptat recent un nou statut pentru ombudsman care este încă pe rol la Consiliu. Însă, noi suntem cei cu responsabilitatea ă, față de ombudsman. Deci, dacă Parlamentul și-a făcut partea, atunci nu este doar o rezoluție. Iar acest lucru este foarte important de înțeles pentru că se regăsește foarte clar în noul statut faptul că nici o influență politică nu poate, nicio persoană din domeniul politic nu poate să intre în această instituție fără o perioadă de răcire de trei ani. Această comisie a votat acest lucru, Parlamentul a votat acest lucru. Și acum vedem că președinta anterioară dorește să candideze abia după ce a plecat din actualul Parlament. Și vreau să subliniez că a fost un șoc pentru mine că se întâmplă, se întâmplă acest lucru. Pe lângă toate aceste lucruri, vreau să spun că trebuie să mergem înainte cu problematica transparenței. Doamna Tom și Jolainen au dat un răspuns foarte clar la raportul foarte clar de la ombudsman și uneori am impresia că oamenii nu știu să citească, sunt doar 13 pagini. Raportul ombudsmanului nu este dificil de citit. E vorba de raportul de încheiere, cu privire la Consiliu și ce se întâmplă acolo este împotriva tratatului, pentru că tratatul conferă cetățenilor dreptul de a urmări întregul proces decizion legislativ. Dacă nu poate urmări publicul ce se întâmplă la grupul de lucru, ce se întâmplă cu legislația, atunci practic sunt izolați. Și Consiliul încă se comportă ca și cum Uniunea Europeană ar fi o instituție interguvernamentală, nu că este... Deci Consiliul se comportă ca și cum el ar fi o instituție interguvernamentală, nu o instituție europeană și e nevoie de mai multă transparență la Consiliu. Aș dori să vă spun că dacă se deschide trialogul și Consiliul nu are mai multă deschidere, nu are mai multă transparență, atunci pentru lobbyiști va fi mult mai ușor să facă lobby pe lângă Consiliu. Deci vă rog frumos să nu pierdeți din vedere această chestiune. Și sunt de acord și cu ceea ce ați spus vis-a-vis -vis de bănci. Mulțumesc foarte mult, Peter, pentru acest proiect de raport. Aștept cu interes să lucrez cu tine pe viitor și este foarte important ca noi aici, la comisia noastră, să ne menținem principiile și să putem să alegem ombudsmanul. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Terheș. Thank you. Uh, I want to start by... Vă mulțumesc. Pentru început aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca excelentă pe care a desfășurat-o cu acest raport. Ca raportor din umbră în numele grupului socialiștilor și democraților, vom veni cu câteva amendamente înainte de termen, însă aș dori să subliniez câteva aspecte. În primul și în primul rând, noi apreciem activitatea ombudsmanului dumneiei a subliniat mai multe probleme care vizează răspunderea, accesul public documente și multe alte aspecte. Consideră că activitatea sa ca mediator sau facilitator între cetățenii europeni, pe de o parte, și instituțiile europene, pe de altă parte, a îmbunătățit perspectiva publicului asupra instituțiilor europene și a crescut gradul de înțelegere al cetățenilor cu privire la felul în care ei pot să participe la procesul democratic. Recomandările ombudsmanului cu privire la Consiliu trebuie să se regăsească în raport. De asemenea, și noi considerăm că transparența este importantă atât la Consiliu cât și la Parlament. Prin urmare, în raport trebuie să ne concentrăm și pe problematica lobbyingului. După cum am spus, vom adăuga anumite amendamente și vom porni de acolo. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Tom. Mulțumesc, doamnă președinte. Am foarte mare noroc când ești a șase la rând, nu ai mare lucru de spus. Nu am să mă întind cu vorba, am să-mi rezum la maxim discursul. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Peter pentru efortul său. Foarte rar se întâmplă să îl sprijin pe deplin și iată că acum s-a întâmplat. Mă gândeam la vreo două amendamente pentru moment. Vreau să ne referim și la Banca Europeană de Investiții, care a acceptat recomandarea lui Emily O'Reilly pentru uh, a aborda problematica dezechilibrului de gen. Și apoi în ceea, în ceea ce privește spusele doamnei Auken, trebuie să respectăm poziția adoptată anterior a Parlamentului vis-a-vis -vis de acest raport. Și trebuie să respectăm și perioada de răcire pentru, uh, după cum a spus și coordonatoarea de la Verzi, doamna Auken, trebuie să fie foarte clar că da, dacă am adoptat o uh, poziție, trebuie să ne ținem de ea. Dar aceste lucruri nu se referă în mod direct la raportul de față. În orice caz, îți mulțumesc, Peter, și așteptăm să colaborăm foarte bine împreună. Domnul Zvotovski, doamnelor și domnilor, și eu aș dori să îi mulțumesc domnului Iar. Raportul este foarte bun. Însă, putem avea câteva amendamente. Cu toții considerăm că transparența este extrem de importantă, inclusiv în ceea ce privește Consiliul, dar întâi și întâi trebuie să ne uităm în propria noastră ogradă. Domnul Iar a spus că trebuie să ne concentrăm pe grupurile de lobby pe grupurile care exercită presiune, dar trebuie să ne concentrăm și pe alte aspecte. De exemplu, săptămâna trecută, la Parlamentul European, am avut un fel de uh, situație mai deosebită, de exemplu, la Comisia Iuri, Juri, unde se vorbea despre conflictul de interese al anumitor candidați la postul de comisar. Doamnelor și domnilor, am ascultat cu acea ocazie anumite argumente inacceptabile, cu adevărat inacceptabile fără prezența presei, fără prezența altor deputați. Anumiți deputați, deci, nu au putut să intre la ședința respectivă, deci deputații care nu erau membri în comisia jurii. Ulterior s-a organizat și un vot și concluzia a fost că anumiți candidați la postul de comisar au un conflict de interes. Însă nu a fost niciun argument, nu a fost niciun martor. Procedura așadar este foarte opacă. Eu voi prezenta amendamente la raportul deputatului Iar și amendamentele mele se vor centra tocmai pe ceea ce tocmai am descris. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul Comisia, domnul Pascal Lefebvre. Excusez-nous. Bună ziua. Nu avem încă observații în acest moment și așteptăm să vedem și amendamentele și ce se va întâmpla în continuare pentru a vă putea lăuda munca. Mulțumesc. Peter, um, Peter, mai dorești să iei cuvântul ca să concluzionezi? Vreau doar să mulțumesc colegelor și colegilor care s-au implicat în mod deosebit și, așa cum ați observat, nu e, avem doar termenul pentru prezentarea amendamentelor pe care le aștept, aștept și sugestii și amendamente, dar, cum am uh, remarcat deja, avem și o uh, dată aproape sigură pentru uh, reuniunea coordonatorilor din umbră. Deci, Uh, cred că o să reușim să avem un raport bun uh, care să pună accentul pe transparență, pe toate problemele numite. Deci mă bucur că vom lucra, cred că vom avea un raport bun și apoi în, dece- în noiembrie în comisie și apoi în decembrie în plen vom putea să-l și adoptăm. Muchísimas gracias. Mii de mulțumiri, Peter. Aș dori să vă aduc aminte că la ora 15, în data de 7 octombrie 2011, se... este termenul pentru amendamente, votul în petie în 12 noiembrie. Trecem la punctul 6. Mai multe petiții. 672, 673, 674, 1039, 156. Toate aceste petiții prezentate de către cetățeni români pe tema poluării din nordul Bucureștiului, poluarea aerului din cauza depozitului de deșeuri rudeni din București. Petiționarul, dacă nu mă înșel, petiționarii nu sunt prezenți. Prin urmare, dau cuvântul comisiei Alexandra Imatru. Comisia dorește să aducă la cunoștință Parlamentului că a luat mai multe demersuri în ceea ce privește gestionarea deșeurilor în România. În primul rând, Comisia <clears throat> a avut o acțiune în ceea ce privește închiderea a 68 de depozite de deșeuri Uh, în acest sens a fost pronunțată o hotărâre de către curtea de justiție în luna octombrie a anului trecut uh, comisia în prezent urmărește executarea acestei hotărâri. Uh, de asemenea comisia mai investighează și închiderea o sută unu de depozite municipale aceste depozite municipale au făcut obiectul unei derogări conform tratatului de aderare și trebuit, trebuiau să fie închise până la data de șaisprezece iulie două mii șaptesprezece în acest sens pentru aceste două dosare comisia uh, urmărește executarea acestora și uh, în situația în care aceste depozite de deșeuri nu vor fi închise respectiv hotărârea curții de justiție nu va fi executată sau cele o sută unu de depozite nu vor fi uh, închise um, se vor lua acțiunile necesare. cu privire la poluarea din bucurești în anul două mii șaisprezece a fost deschis un dosar pilot în în prezent uh, se investighează uh, în ce măsură această, mm, acest depozit de deșeuri de la Chiajna Rudeni poluează într adevăr uh, atmosfera. Um, de asemenea, au fost luate mai multe măsuri la insistențele comisiei, au fost luate mai multe măsuri cu privire la acest depozit de deșeuri. În ceea ce privește operatorul acestui depozit uh, deșeuri, respectiv Iridex, o parte dintre celulele de exploatare au fost închise, vorbesc despre celulele C1 și C5, urmând ca activitatea depozitului să fie redusă, uh, respectiv să funcționeze doar cu două celule. Um, de asemenea, în anul 2018 a fost uh, eliberată o o altă autorizație de mediu acestei, acestui operator, um, autorizație de mediu care are o valabilitate până în 2030. În prezent există o acțiune pe rolul Tribunalului București ce vizează anularea acestei autorizații de mediu. Comisia urmărește desfășurarea acestui uh, proces. În uh, acest stadiu, din informațiile disponibile pe portalul de justiție din România, acest uh, proces este în, stada, în stadiul administrării probatorului, respectiv se administrează administrează proba cu expertiză. Din, uh, din informațiile pe care le deținem, uh, această expertiză dorește să stabilească în ce măsură autorizația de mediu trebuia să conțină și valori limită, nu numai pentru hidrogen sulfurat, dar și pentru alte substanțe, întrucât hidrogenul sulfurat nu este ca atare înscris într-o legislație cu privire la calitatea aerului uh, în legislația europeană prin urmare, urmărim desfășurarea acestui proces în fața instanțelor naționale, în măsura în care instanța națională după administrarea probatorului va decide că într adevăr această autorizație de mediu nu ar fi trebuit să fie eliberată revine sarcina autorităților române să execute în acest sens. de asemenea în cadrul uh, reuniunii pachet pe care am avut o în luna iulie două mii nouăsprezece autoritățile române au informat că celulele cinci și șase deci ultimele celule ale acestui operator urmează să fie închise până la sfârșitul anului două mii douăzeci în acest sens uh, comisia a învederat guvernului român ca până la sfârșitul anului acesta să se prezinte o soluție alternativă cu privire la uh, acest depozit de deșeuri din uh, nordul capitalei. prin urmare în temeiul comunicării comisiei din două mii șaisprezece atâta timp cât există um, un litigiu pe rolul instanței naționale aceasta este mai în măsură să ia măsurile, ca, uh, să ia toate acțiunile care sunt necesare pentru remedierea unei uh, astfel de situație uh, și vom continua să urmărim răspunsul autorităților române în acest sens. Vă mulțumesc! Muchisima. Mulțumesc foarte mult! Mai dorește vreun grup să ia cuvântul? Veo că nu ai... Văd că niciun grup nu mai dorește să ia cuvântul. Prin urmare, da, domnul Terheș. Yes, uh, I propose that are under... Propun uh, ca aceste petiții aflate la punctul 6 de pe ordinea de zi să rămână deschise, pentru că sunt probleme reale uh, ridicate de petiționari și cred că aceste petiții trebuie să rămână deschise. Cât privește punctul 7, nu știu dacă s-a discutat sau nu. În regulă. Mulțumesc. Si les parece, la mantendríamos. Bine, le vom de- menține deschise. Doamna Tom, doriți să luați cuvântul, vă rog. Uh, thank you, Chair. The Mulțumesc, doamna președinte. Primul lucru pe care uh, l-aș spune în sprijin, e că sprijin colegul de la uh, SND și Apoi uh, aș întreba comisia ceva. Ați spus că uh, procesul e în derulare, e pe rol. Știți cât o să dureze? La ce vă așteptați? Luni? Ani? Cam care ar fi cadrul temporal? Procesul a fost intentat în anul 2018, atunci când s-a eliberat respectiva autorizație de mediu. Este vorba despre administrarea unui probatoriu mai îndelungat cu privire un raport de expertiză într-un asemenea dosar. Poate să dureze și nu, este, nu ține neapărat de către instanța națională, ci și de expert să uh, redacteze respectiv raport, raport de expertiză. Um, aș estima că acest proces se poate termina chiar și la anul dacă raportul de expertiză cred că expert, raport, proba cu expertiza este cea mai relevantă într un astfel de dosar. Vale, muchísimas gracias. Después... Mulțumesc foarte mult. După ce am ascultat uh, spusele comisiei și spusele membrilor uh, Comisiei PETI, vom menține deschise aceste petiții și vom cere comisiei să își uh, continue uh, activitățile și, după cum ați spus, poate că într-un an vom avea o soluție, o hotărâre. Mulțumesc, să trecem la punctul 7, petiția 0581-2016, adresată de un, cetățen, de, cetă- de un cetățean român, privind presupusele reguli legate de colectarea și incinerarea deșeurilor medicale periculoase pe teritoriul României. Nici aici nu este prezent petiționarul, prin urmare îi dau cuvântul comisiei, iarăși doamna Alexandru Mânădru. Despre aceeași, aceeași problemă, în acest depozit de deșeuri petiționarul susținea că se depozitează și uh, deșeuri medicale comisia a interpelat, a interpelat autoritățile române în acest sens aparent nu sunt depozitate depozite, uh, uh, deșeuri medicale de asemenea prin autorizația de mediu nouă emisă de, din două mii optsprezece operatorul iridex nu este în măsură să um, dețină astfel de deșeuri prin urmare, nu avem alte informații cu privire la acest subiect. Acest dosar nu face obiectul unui depozit de deșeuri, de deșeuri medicale. Vorbim de, doar de deșeuri nepericuloase. Prin urmare, aș propune Parlamentului să unească această petiție împreună cu punct, cele de la punctul 6 Uh, uh, Mulțumesc, doamna președinte. O teme uh, a trebuit să fie unite pentru că e vorba de mm, aceeași firmă, de aceeași poluator și chiar rugăm Comisia să fie atentă să vedem într-adevăr dacă se justifică că aceste deșeuri Uh, sunt uh, depozitate acolo uh, sau nu. Probabil petiționarul a avut ceva probe dacă ne-a făcut această petiție. Poate merită să mai cerem o dată opinia autorităților românești. Mulțumesc! Thank you. Uh, first of all, I was looking Mulțumesc. Mai întâi de toate, vreau să vă spun că citeam uh, ceva documente înainte de ședința de astăzi și se pare, că, se pare că una dintre instituțiile judiciare din România, Inspecția Judiciară, a trimis un raport în care se spunea că aparent pretențiile petiționarului ar putea să fie uh, adevărate, adică ceea ce spune petiționarul și anume că cineva arunca medicamente deșeuri medicale în această uh, groapă de gunoi și că cineva le-a luat și le-a vândut pe piață, ar putea fi, uh, fi real. Deci e ceva diferit de petițiile uh, de la punctul 6, unde era vorba de poluare atmosferică. Dacă e adevărat ce se spune aici, este vorba de fapte penale și aparent există și o anchetă în curs. Așa că vă propun să lăsăm cele două subiecte distincte, să menținem și această petiție deschisă până când autoritățile române vor reuși să uh, tragă o concluzie, să spună dacă faptele s-au petrecut sau nu. Mulțumesc. Perfecto. Foarte bine. După ce am ascultat intervenția comisiei și intervenția membrilor din comisie, ceea ce vom face va fi să combinăm aceste două Petiție sau o lăsăm deschisă și o lăsăm separată? Fiindcă 18 septembrie 2019, după cum spunea și domnul Terheș, pe data respectivă, uh, petiționarul a, a transmis o scrisoare prin care arăta că firma respectivă a fost uh, acuzată de diverse lucruri, Deci, conform scrisorii respective, în 2017, problema a fost readusă în fața instanței din București pentru rezolvare. Deci, dacă uh, sunteți de acord, uh, comisia va continua să urmărească problema și, uh, de asemenea, noi dorim să trimitem o scrisoare la autoritățile relevante din România pentru o actualizare cu privire la operațiunile, acest, cu privire la operațiunile acestui operator. Deci, petițiile rămân separate, 6 și 7. Petiția 7, despre care discutăm acum, rămâne deschisă. Comisia va continua să ancheteze și noi, din partea Parlamentului, vom trimite la rândul nostru o scrisoare autorităților române de resort, o scrisoare prin care cerem o actualizare a situației. Foarte bine. Să trecem așadar la punctul 8. Mai multe petiții, 1078 per 2018, din partea Velicicăi Velicicova, de cetățenie bulgară, însoțite de 182 de semnături privind încălcarea legislației din domeniul mediului în cadrul unei instalații de biogaz din satul, din satul Țaraveț, comuna Mezdra, Bulgaria. Mai avem petiția 1091-2018, adresată de Galina Toșeva, de cetățenie bulgară, însoțită de 595 de semnături, privind solicitarea de dezafectare a centralei de biomasă din Trud, Bulgaria. Mai avem și petiția 1105-2018, adresată de Cremena Petrova de cetățenie bulgară în numele asociației Nova Zagora vrea să respire, însoțită de 1176 de semnături privind o uzină de producere a biogazului din Nova Zagora, Bulgaria. Petiționarea Petre Petrova este prezentă, prin urmare îi urăm bun venit la Comisia Petiții și are cuvântul pentru 5 minute. Bine ați venit și vă uh, mulțumesc foarte mult! doamnă госпожо Mulțumesc, președinte. Vin aici în calitate de reprezentant al asociației noastre. Nova Zagora vrea să respire. Uh, v-am contactat pentru că vrem să ne ajutați. În ultimii cinci ani, instituțiile din Bulgaria nu au dat niciun semn că ar dori să uh, a, că ar dori să afle uh, ce se întâmplă în legătură cu lucrurile pe care le semnalăm noi. Avem această instalație de biogaz în Nova Zagora și se mână de acolo mirosuri foarte uh, puternice, neplăcute. Mulți cetățeni uh, suferă din cauza lor. La intrarea în fabrica respectivă, în uzina respectivă, există uh, o instalație de procesare a deșeurilor animale. Se mai întâlnesc și alte tipuri de deșeuri, parțial solide, parțial lichide, însă acestea nu sunt considerate de uh, autoritățile bulgare drept deșeuri. Aceste tipuri uh, de deșeuri vin de la ferme aflate chiar și la distanțe de peste 100 de kilometri de orașul nostru. Având în vedere emisiile provocate de vehiculele care aduc deșeurile acestea la această uzină, nu credem că există motive să putem considera această uzină ca fiind una ecologică. Aceste instalații au fost înregistrate în 2017 și timp de 3 ani nu s-a făcut niciun control privind deșeurile lichide sau solide care intrau în această instalație. Aceste deșeuri au fost depuse aproape de această instalație, pe un teren învecinat și uh, apa din regiune a fost uh, afectată pentru că a început să miroasă urât, și-a schimbat culoarea și nu este clar care este autoritatea competentă pentru uh, diferitele probleme aferente. Când s-a construit această instalație în Bulgaria, nu s-a ținut seama de direcția din care bate vântul. Ea a fost construită în sudul orașului și pentru că Ah, acolo vara vântul bate spre oraș, aerul în oraș e irrespirabil. Oamenii nu pot să iasă la plimbare, nu pot să-și deschidă ferestrele pentru a aerisi, nu pot să se relaxeze, deci mulți s-au plâns și de dureri de cap, de amețeli și un laborator acreditat a primit cererea de a măsura diferitele tipuri de gaze prezente în atmosferă. Nimeni nu a făcut însă nimic după prelevarea probelor, după măsurători. Nimeni nu încearcă să ancheteze, să vadă care sunt efectele acestor mirosuri neplăcute asupra vieții oamenilor. Noi considerăm că această instalație este dăunătoare sănătății oamenilor. De ce se înregistrează acest nivel de disconfort? Această instalație a fost construită uh, în condiții dubioase. De exemplu, unele autorizații au fost emise fără a dispune de un studiu de impact asupra mediului înconjurător. Și apropo, nicio astfel de instalație din Bulgaria nu a solicitat această evaluare de impact asupra mediului. Nu s-au făcut analize. Înțelegeți că niciun investitor n-ar uh, spune oficial că orașul unde va fi construită o instalație de felul acesta o să se uh, confrunte cu mirosuri neplăcute. Pe noi ne deranjează lipsa de bunăvoință din partea instituțiilor bulgare. Considerăm că trebuie creat un ghid de bune practici pentru uh, o mai bună prelucrare a deșeurilor. Cetățenii noștri, cei din Nova Zagora, nu sunt împotriva politicilor europene. Noi suntem gata să susținem toate măsurile de mediu pe care le stabilește Uniunea, dar nu cu prețul sănătății uh, noastre, a copiilor noștri. Mulți dintre cetățenii uh, din orașele noastre au probleme din cauza, cauza acestor uh, mirosuri și trebuie luate măsuri pentru că acum nu avem nicio caracteristică, nicio trăsătură ecologică pentru această instalație. Cam 20.000 de oameni se confruntă cu aceste mirosuri neplăcute zi de zi. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Petrova. Acum are cuvântul Comisia Europeană. Are cuvântul doamna Antoneta Rizova Calapiș. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să îmi cer scuze numele serviciilor comisiei, în sensul că nu am reușit să dăm răspuns la toate cele trei petiții. Se pare că multe servicii din la comisie sunt vizate de chestiunile ridicate în petiții Totuși este foarte greu să știm uh, acum care este legislația UE aplicabilă în speță. Petiționarul uh, listează o serie de regulamente și directive ale UE, dar nu o demonstrează cum aceste acte legislative se aplică efectiv situației de față. Acestea fiind spuse, pe scurt, o să vă spun care este analiza noastră la fiecare petiție, fiecare dintre ele având uh, în vizor o instalație diferită. Eu sunt de la directorul General pentru Mediu și am și un coleg uh, de la Directoratul Sănătate și Siguranță Alimentară. Poate și el să intervine dacă este cazul. Una dintre petiționare este aici. Prezent în aceste condiții voi vorbi uh, în continuare în limba bulgară. Petiția 1078 din 2018 vorbește de producția de biogaz în uh, satul Țarăveț din uh, municipalitatea Mezdra. Conform informațiilor uh, publice existente, urmă, urmare a inspecției în acest uh, sat în 2018, deci a avut loc o inspecție acolo, la fața locului, pentru că s-au semnalat foarte multe mirosuri uh, neplăcute. Această inspecție nu a constatat vreo încălcare, vreo infracțiune, însă, uh, efectiv, s-a văzut că în această instalație se se foloseau o serie de materiale sau ar fi trebuit să se folosească o serie de <clears throat> uh, tehnici pentru a nu permite acestor mirosuri să se răspândească, ca și alte specificații tehnice. Mai târziu uh, s-a primit o semnalare în sensul că s-au uh, um, aruncat ilegal sau depozitat ilegal o serie de deșeuri de biomasă în împrejurimi. O inspecție în acest sens a avut loc și a constatat că această depozitare ilegală de deșeuri continua, s-a impus o amendă maximă acestei instalații în consecință, dar și operatorului de transport respectiv, care transporta deșeurile respective, I s-a cerut uh, de asemenea uh, operatorului să dea un raport în legătură cu biomasa stocată și folosirea acesteia pentru producerea de uh, îngrășăminte. Eu consider că măsurile care se impun au fost luate de autoritățile naționale de resort. Instituțiile noastre înțeleg că um, cetățenilor nu le place deloc acest miros, însă nu e vorba aici de emisii care însoțesc uh, aceste miasme. În orice caz, Statele membre sunt cele care reglementează nivelul de poluare olfactivă, ca să zic așa. Comisia nu uh, reglementează așa ceva, nici o legislație europeană. Și în, uh, în legătură cu lista de legislație propusă în uh, petiție, având în vedere informațiile pe care le-am primit, noi nu am constatat vreo încălcare în acest sens. E foarte greu să și probezi informațiile primite în aceste condiții, Comisia nu consideră că trebuie să se ia vreo măsură. Uh, la petiția 1091 din 2018, aici este vorba de uh, producția într-o instalație tot de biomasă în uh, localitatea Trud. Conform informațiilor primite, Uh, la Inspectoratul de Mediu de la Plodriv în 2017 a primit mai multe plângeri în legătură cu mirosuri, dar și cu uh, zgomote uh, de la această instalație. Au avut loc inspecții mai apoi și nu s-au constatat infracțiuni sau încălcări în acest sens. Petiționarilor li se pare că rezultatele acestor inspecții nu sunt în, tocmai în regulă, însă a existat și o altă inspecție care viza uh, rolul uh, companiilor sau firmelor uh, în materie de respectare a legislației uh, europene. Um, statele membre au, bineînțeles, prerogativele lor aici, înțelegem dezamăgirea cetățenilor bulgari de la Trud, însă trebuie spus că nu există, de pildă, în materie de uh, nivel al zgomotului, vreun standard sau vreo normă europeană. Aceste lucruri se reglementează pe plan uh, uh, național. Avem, bineînțeles, o directivă privind uh, zgomotul, Noise Directive. În aceste condiții, statele membre sunt obligate să, pro, să producă hărți legate de nivelul sonor în jurul autostrăților sau aeroporturilor, dar nu Există niște norme uh, care trebuie respectate în acest sens, ca atară. S-a vorbit despre particulele fine uh, aruncate în atmosferă sau și de um, zgomotul constant de la instalație. Există pendinte la Curtea de Justiție niște cauze uh, din partea Bulgariei sau cetățenilor bulgari. Trebuie spus însă că petiționarii nu au demonstrat cumva că ar exista vreo încălcare a legislației UE în materie legislația europeană nu este decât enumerată aici, listată în petiție. Iată de ce Comisia nu va lua vreo măsură în acest sens când vine vorba de respectarea legislației UE. Petiția 1105 din 2018 uh, este vorba de um, fabrica de biobaz de la Nova Zagora, Energy O2. Acesta este operatorul de care vorbim această fabrică sau instalație a intrat în vigoare conform uh, unei legi uh, specifice din legislația bulgară care reglementează producția de biogaz în vederea producției de îngrășăminte. provenind din uh, deșeuri sau dejecții animale. Am primit foarte multe plângeri, într-adevăr, dar nu s-a constatat vreo încălcare a uh, normelor în materie de uh, poluare atmosferică sau altele. Și pot să spun exact același lucru ca cele numai ce spuse în cazul celorlalte petiții. Atunci când dejecțiile animale se transformă în biogaz, directiva UE privind deșeurile nu se aplică. Aici este vorba de un produs animal secundar, așa este considerată dejecția animală. Apoi s-au făcut niște declarații legate de mirosurile neplăcute. Uh, Uh, emanată de acolo, dar încă o dată nu s-a constatat vreo încălcare a legislației în materie. De aceea, nici în acest caz, Comisia nu își propune să ia uh, vreo uh, măsură. Pe scurt și în concluzie, permiteți-mi să spun că sunt de acord cu cei trei petiționari în sensul că producția de biogaz nu trebuie să fie văzută ca ceva negativ în Uniunea Europeană există know-how-ul tehnic și toate posibilitățile pentru a implementa acest gen de instalații. Dar toate acestea intră în uh, competențele statelor membre. Comisia nu are niciun motiv pentru a interveni în acest sens. Vă mulțumesc. Grafias. Mulțumesc mult. Vor avea cuvânt acum membrii comisiei. Domnul Canev de la PPA cerul cuvântul, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc. În cazul acestor trei petiții, se întâmplă că cunosc personal foarte bine cele trei cazuri descrise și în toate cele trei uh, cazuri părerea mea este cât se poate de clar uh, conturată. Am lucrat împreună cu petiționarii uh, timp de multe luni, mult timp înainte de a veni în acest parlament. În acest sens pot să vă spun Uh, dragi colegi, că problema este, este reală, problemele sunt reale, sunt cât se poate de grave. Calitatea vieții oamenilor din aceste trei localități, bine, e vorba de un oraș și de două sate, respectiv, de fapt, aici e vorba chiar și de un uh, sătuc. Uh, sunt familii, sunt oameni care sunt afectați, calitatea vieții lor este grav, grav afectată și văd că instituțiile Uniunii Europene nu fac nimic în acest sens, chiar dacă am avut rapoarte oficiale de la cel mai înalt nivel care vorbesc despre um, sulfatul de hidrogen uh, și de amoniu, care sunt substanțe cât se poate de poluatoare. Iar instituțiile, autoritățile din Bulgaria spun că nu există standarde sau praguri acceptate ehm, care trebuie respectate în uh, Bulgaria în legătură cu emisiile de aceste substanțe, mai ales amoniul, dar uh, nu trebuie să ai un doctorat în chimie ca să, sau în uh, ecologie și așa mai departe ca să-ți dai seama că uh, ambele substanțe menționate sunt cât se poate de toxice. Iar legislația europeană mi se pare foarte clară, e vorba de un aer curat, nepoluat, constituind acesta un drept pentru cetățenii europeni și a te ascunde în spatele formalităților birocratice nu este decât uh, o tentativă, o manevră politică pentru a proteja companiile care poluează astfel. Eu recomand astfel ca cele trei petiții să rămână deschise, să fie trimise Comisiei Envi pentru aviz și poate după ce primim aviz de la cei de la Envi să organizăm și o misiune de constatare în Bulgaria pentru că cred că aceste lucruri trebuie neapărat uh, lămurite. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna maestre! Mulțumesc, doamna maestre, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și petiționare pentru faptul că a prezentat aceste petiții. Mulțumesc și comisiei pentru faptul că a ținut prezentarea respectivă. Ascultând ambele părți, noi suntem de acord cu cererea făcută de PP și anume ca această petiție să rămână deschisă. Trebuie să recunoaștem faptul că nu avem suficient de informații. Cel puțin cele și de nu avem informații cu privire la rezultatele studiilor pe gaze. și nu ne este foarte clar în ce măsură putem să garantăm că cetățenii Uniunii Europene respiră aer curat. Este problematica sănătății, în mod clar, cetățenii din aceste localități trebuie să aibă o calitate a vieții adecvată în ceea ce privește atmosfera respirată. Știu și eu uh, cazuri asemănătoare, pentru că este absolut imposibil să trăiești în anumite localități unde mirosurile acestea sunt uh, atot prezente. Într-adevăr, este și o competență a statului membru pentru a uh, respecta toate aceste reguli pentru cetățenii săi. Mulțumesc! Am ascultat uh, repre- pe reprezentanta comisiei și încerc să mă pun în locul petiționarilor. Uh, încerc să-mi închipui cât de dezamăgitor este să ți se spună că nu se poate face nimic de la comisie. Îmi pare rău, dar mi se pare că asta este o imagine foarte proastă care se dă Europei. Uh, Aș uh, propune și eu, ca și PPE-ul, să avem petițiile în continuare deschise, să avem un aviz de la Envy. De asemenea, mi se pare inacceptabil ca oamenii să uh, sufere și noi să nu putem să facem nimic, spunând că este competență națională. Nu mi se pare acceptabil. Trebuie cumva să exercităm presiuni într-un fel sau altul. Vă mulțumesc foarte mult. Ferrar. Mulțumesc. Acum, pentru încheiere, are cuvântul încă o dată petiționarea pentru două minute. După ce ați ascultat uh, ce au spus diversi membri ai comisiei, acum aveți oportunitatea de a încheia acest punct. Da, naistină sunt răzucerovană. Mulțumesc foarte mult. Da, bineînțeles, sunt uh, foarte dezamăgită de ceea ce ne-a spus reprezentanta Comisiei Europene. A vorbit despre legislația națională, însă aceasta nu prevede nimic împotriva poluării, mai ales poluării olfactive. Însă aici vorbim despre viața unor cetățeni. Și mi se pare că pur și simplu se încalcă drepturile acestor cetățeni în aceste condiții. Se spune că totul se leagă de legislație, de armonizare a legislației europene, însă, la urma urmei, cetățenii noștri Uh, rămân uh, în continuare locuitori ai acestor regiuni, Țaraveț sau Truci și așa mai departe. Nu pleacă nicăieri. Și este clar că uh, mi se pare că legislația este cumva deficitară. De ce nu se iau în calcul aceste instalații care produc aceste miroase, mirosuri atât de neplăcute? Uh, Nova Zagora nu este un sat, nu e o localitate rurală și, și ea uh, suferă de pe urma unor uh, emisii care, de fapt, uh, provin din agricultură. Mie mi-ar place și sper să totuși să ajungem la momentul în care să avem o legislație care să ne ajute și pe noi Ehm, această problemă cu mirosurile foarte neplăcută. E o problemă care vizează Bulgaria, cu siguranță ea se întâlnește și în alte țări europene. Cu siguranță noi avem o problemă aici, Bulgaria. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult petiționare pentru faptul că a fost astăzi aici cu noi. După ce am ascultat cele spuse de comisie și de grupurile parlamentare, vom menține deschise aceste petiții, însă aș dori să îi spun comisiei un lucru. Noi vom trimite aceste petiții în, am primit aceste petiții în februarie și martie, deci termenul uh, până când ar fi putut să, vin, să vină comisia să ne informeze, uh, a fost foarte lung. Cer Comisiei Europene așadar să transmită Comisiei Petty toate rapoartele înscris pe care ni le-ați menționat. Tot ceea ce ați menționat despre inspecții, expertize și așa mai departe. Vrem să știu ce evaluări s-au făcut. Exact uh, ce s-a constatat pe teren. Cerem comisiei, de asemenea, să ne spună dacă ați cerut statului membru un anumit lucru, pentru că nu ne-ați explicat acest lucru. Nu știm dacă Comisia Europeană a impus vreo cerință asupra statului membru și aș dori să primim acest răspuns de la Comisie. Și dacă nu știți, atunci să ne scrieți. Iar noi, Comisia PETI, va trimite reprezentanții permanente a Bulgariei o cerere în așa fel încât să primim informații cu privire la petițiile de față. Vom arăta cât de îngrijorați suntem noi și avem nevoie de evaluarea de impact. Dar Comisia Europeană trebuie să ne informeze cu privire la evaluările realizate de statul membru și și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, faceți o evaluare a acestor evaluări cu proprii dumneavoastră experți. Am dorit să ne transmiteți la Comisia PETI toate aceste documente informative. De asemenea, acceptăm propunerea PP-ului și anume aceea de a cere avizul Envy. Un membru PP a cerut de asemenea o posibilă misiune în Bulgaria, în aceste localități afectate. Vom discuta această chestiune și cu coordonatorii, unde discutăm despre misiuni. Deci, poate în al doilea semestru al anului 2020 poate că vom putea merge în Bulgaria, după cum a cerut partidul PP. Deci, petiția rămâne des, petițiile rămân deschise. Vom trimite reprezentanței permanente a Bulgariei, a Bulgariei textul tot acestor petiții și vom cere să aflăm ce a făcut statul membre și vom cere Comisiei Europene să ne transmită toate rapoartele științifice realizate, să ne spună dacă s-a impus vreo cerință asupra statului membru și dacă Comisia Europeană a evaluat rapoartele, expertizele realizate de statul membru. Și coordonatorii, la momentul oportun, vor cere o misiune care să exploreze aceste petiții. Toată lumea este de acord. Iată care este concluzia, care sunt deciziile luate astăzi. Mulțumesc foarte mult petiționarei Mulțumesc, doamnă Petrova, pentru prezența dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Petiția de la punctul 9 de pe ordinea de zi. Petiția cu numărul 1099 pe 2018 adresată de Iosef Drazkovski de cetățenie poloneză, însoțită de 531 de semnături privind dezastrul ecologic cauzat de exploatarea de suprafață a cărbunelui în estul regiunii Jelkopolska. Petiționarul nu se află aici, prin urmare vom da cuvântul Comisiei Europene, domnul Blodavarișici. Mulțumesc. Uh, thank you very much, Madam Chair. Uh... Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. În octombrie 2008, uh, serviciile Comisiei au primit o plângere care vizează uh, o, un efect negativ foarte grav uh, într-o regiune care este protejată prin directiva BIRDS și Habitat. E vorba de o, o mină la cer deschis uh, de acolo. Uh, acest loc se află la câțiva kilometri de două zone Natura 2000, Natskopol, Elkopolska, printre altele, și de asemenea lacul Guapo în ambele locuri există aceeași caracteristică, e vorba de protecția mlaștenilor care este direct legată de calitatea hidrică din lacul Gopo. Activitățile de minerit la cer deschis sărăcesc nivelul apei din zonele respective din pricina tehnologiilor folosite. Comisia a, trimit o, a trimis o scrisoare de notificare oficială în ceea ce privește aplicarea greșită articolelor 6.2, 6.4 în conjuncție cu directiva păsări și habitat. În justificarea um, în răspunsul la justificare um, Polonia a trebuit să justifice și modelul hidric ales ei au spus că presiunea hidrologică mare cauzată de funcționarea la cer deschisă a acestei instalații de lignit nu uh, vine, uh, nu este împotriva nici a directivei Habitat și Păsări, nici a ce reglementează um, siturile Natura 2000. S-a constatat că aceste habitaturi și uh, Um, um, situația hidrică din lacul Gopo nu s-au uh, deteriorat cumva în urma acestei exploatări uh, miniere. Nici un fel de specie nu a avut de suferit de asemenea. Politic, uh, autoritățile din Polonia au trimis deci aceste explicații, comisia le-a găsit satisfăcătoare și pe această bază comisia a încheiat procedura de încălcare, a finalizat-o pe 11 aprilie 2018. Vă mulțumesc foarte mult! Iași. Mulțumesc foarte mult. Grupurile parlamentare doresc să ia cuvântul. Doamna Auken, aveți cuvântul. I'm not, I'm not uh, really into this but I'm just a little Sunt un pic surprinsă că da, la cealaltă petiție s-a dat un răspuns, s-au spus că sunt încălcări uh, și comisia a spus că totul e în regulă. Și aici comisia ne spune că totul este în regulă. Asta spune Comisia. Noi avem pe petiționare aici și nici nu s-au luat niște replici și, sincer, trebuie să fim cumva corecți aici. Pentru că am văzut uh, mm, cazuri în Spania, în Galicia, în legătură cu mineritul. Avem probleme mari cu mineritul în atâtea și atâtea locuri din Europa și n-ar fi uh, cinstit uh, în acest caz să spunem că da, pentru că guvernul polonez a spus că nu este impact uh, în ce privește zonele Natura 2000 și așa mai departe, atunci trebuie să luăm de bună această variantă. Pe atunci să nu uităm nici răspunsul din Galicia pe care l-am primit uh, din Galicia, așadar aseară seamănă mult cu acesta. Ni s-a spus și în această dată că nu se întâmplă nimic. Totul este în regulă. Eu zic să ne mai dăm uh, o șansă, să dăm o șansă petiționarilor să mai solicităm un răspuns și să vedem ce se întâmplă în acest sens și apoi să mergem mai departe. Vă mulțumesc. Yes. I just uh, want to uh, repeat what my Vreau să repet ce spunea colega Auken, că problema e sistemică. Mă surprinde și prin răspunsul comisiei, dat fiind că această exploatație de lignit uh, la cer deschis reprezintă o problemă. Comisia noastră petiții a primit o altă petiție din uh, Germania la sfârșitul uh, mandatului trecut și am avut chiar și o misiune de constatare în regiunea respectivă din Saxonia, din estul Germaniei, și am văzut cu ochii noștri uh, cât de devastatoare este o astfel de exploatație pentru natură. Concluzia noastră atunci a fost una foarte critică. Aș vrea, deci, și eu să vă îndemn să nu închidem această petiție și să cerem un uh, răspuns Uh, numele petiționarului uh, din partea comisiei în care să fie concluzii. Doamna Tom. Mulțumesc. Nu vreau să repet tot ce s-a spus, dar să spun și numele grupului meu că suntem de acord. Am auzit mai devreme uh, informații despre o petiție privind uh, deșeuri medicale și, uh, și acolo ni s-a spus nu, nu e nicio problemă. Uh, Apoi, colegul nostru ne-a informat că există informații cum care exista dovezi, deci nu putem proceda așa, trebuie să păstrăm petiția deschisă și să dăm petiționarilor uh, ocazia să-și uh, demonstreze afirmațiile. Mulțumesc! Krasnodeveschi. Mulțumesc, domnul Krasnodeveschi. Mulțumesc foarte mult! Cred că, spre deosebire de mulți colegi, eu cunosc regiunea am vizitat această regiune și știu că s-au făcut și expertize, așa că situația nu e chiar atât de uh, clară. Aș spune în general că am fost impresionat uh, de eforturile de recuperare a terenului în acele regiuni și știți că uh, în Polonia minele se vor închide în 2030 pentru că s-a luat această decizie generală. Dar cred că trebuie într-adevăr să luăm în serios îngrijorările cetățenilor și aș mai adăuga că noi am propus Comisiei ITRE organizarea unei misiuni, unei vizite în această regiune. Dacă și cineva din comisia dumneavoastră dorește să participe la vizită și să aprobă acest lucru, atunci ar fi foarte bine și din punctul meu de vedere. Aș spune deci că situația poate nu este chiar atât dramatic, de dramatică cum e prezentată în petiție, dar, bineînțeles, trebuie să ținem seama de ce ne spun cetățenii, de îngrijorările lor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Canev. Mulțumesc. Voi încerca să am o intervenție succintă. Bineînțeles că unele petiții trebuie închise la un moment dat. Nu putem păstra deschise toate petițiile. Cred însă că aceasta nu trebuie închisă acum, iar trebuie să rămână deschisă. O parte dintre argumente au fost prezentate deja de colegi. Cred că acest subiect al minelor în cer, la cer deschis de lignit din Polonia și nu numai, oricum e un subiect delicat. Există o, un conflict, o tensiune naturală, să spunem așa, între um, mineritul la cer deschis și agricultură. Din câte știu eu și am verificat uh, în discuții cu colegi polonezi despre aceste subiecte, deci înțeleg că există modificări legislative în curs acum în ceea ce privește aceste probleme și poate că ar trebui să așteptăm măcar să fie adoptate noile legi pentru a vedea dacă ele rezolvă sau nu problema. Și dacă se va organiza o misiune constatatoare a unei alte comisii, poate că ar fi chiar indicat ca un membru al comisiei noastre să participe și să ne spună ce s-a constatat. Mulțumesc! Gracias. Mulțumesc, doamna maestre. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Petiționarii nu sunt aici. Și ar trebui să deschidem deschisă această petiție și dacă am putea și merge acolo, atunci ar fi ideal. În orice caz, trebuie să vedem dacă ITRE propune o, o misiune și în această situație dacă să mai mergem și noi. Doamna Auken are cuvântul. Foarte pe scurt, uh, pentru că uh, aș vrea să încheiem discuția. Am fost și eu în uh, Saxonia anul trecut și am văzut probleme grave de poluare. E vorba și de agricultură, dar e afectat tot mediul, e vorba de poluare gravă și, bineînțeles, autoritățile ne spuneau că totul e în regulă. Deci, îi respect pe cei aleși din acea regiune, avem și în grupul nostru și, într-adevăr, există dileme, dar trebuie să ne luptăm cu dilemele astea, nu să spunem că totul e în regulă, pentru că acest tip de minerit niciodată nu e în regulă și cu siguranță e ceva îngrozitor pentru mediu, dar și acest Parlament, până la urmă, are o obligație. Deși, să nu uităm, acest tip de minerit contribuie foarte mult la schimbările climatice. Deci nu e cazul să așteptăm uh, mulți ani să se întâmple ceva. Trebuie să salvăm și aceste regiuni. I just uh, once uh, would domnul Krasnodevski. Uh, aș spune că e greu să faci o comparație între uh, regiunea din Germania și cea din Polonia. Am avut o centrală foarte puternică, alimentată cu lignit, care a fost închisă de curând și, cum vă spuneam, oricum și minele vor fi închise treptat. Și sunt aspecte controversate, pentru că dacă vorbești cu cetățenii de acolo, bineînțeles, uh, apar problemele legate de șomaj uh, și uh, tot ce cunoașteți. Și acestea ne arată și mai bine cât de important e ceea ce am uh, subliniat și în alte comisii, tranziția justă, echitabilă. Profit deci de prilej pentru a face un apel la dumneavoastră să susțineți și în viitor această idee a tranziției juste în viitorul CFM. Eu, doamna Ucă, n-aș fi de acord să dăm factura nepoților noștri, cum sugerați dumneavoastră. În urma acestei dezbateri, după ce am ascultat și grupurile politice și poziția Comisiei Europene, această petiție va rămâne deschisă. Propunerea este următoarea. În primul rând, să trimitem o scrisoare Comisiei ITRE, să vedem dacă se aprobă misiunea ITRE și dacă da, atunci ne-ar plăcea să invite unul sau doi membri din această comisie ca să participe la misiunea în Polonia. A doua propunere pe care vă fac ar fi următoarea. Să trimitem o scrisoare guvernului polonez în sensul că dorim să le explicăm. Comisia Petiții este îngrijorată de um, protecția mediului, care este amenințată și se cere o nouă evaluare a consecințelor medioambientale ale acestui proiect și să cerem deci o actualizare. De asemenea, dacă sunteți de acord, trimitem o scrisoare petiționarului prin care explicăm care sunt deciziile, lua, care este decizia luată de Comisia Europeană și apoi uh, petiționarul să vadă dacă dorește să mai mențină petiția sau nu. Dacă sunteți de acord cu toate aceste propuneri, atunci le vom adopta și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul cu numărul 10. Petiția numărul 0059 per 2017 adresată de Ismael Antonio López Pérez de cetățenie spaniolă, în numele Asociación Ambiental y Cultural Petón do Lobo, privind mina de Wolfram din Luzame, din Galicia, din nordul Spaniei. Petiționarul se află aici, domnul Sean Evans Pin, care reprezintă asociația. Îi răm bun venit la Comisia de Petiții și are cuvântul timp de 5 minute pentru a ține prezentarea sa. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor pentru această oportunitate de a vorbi în fața Parlamentului. Sperăm să pot veni astăzi uh, aici pentru a vă aduce informații actualizate în legătură cu încălcarea legislației de mediu a Uniunii Europene, în legătură cu evaluările de impact, uh, în legătură cu deșeurile și ce se întâmplă în uh, minele de litiu și alte substanțe. Vrem să atrag atenția că domnul uh, profesor Steven Emmerman uh, a făcut o vizită la acest site din Galicia, dar și la altele, inclusiv uh, la mina de cupru de lângă Santiago. Domnia sa ne-a avertizat că la unele mine se constată semne clare de lichefiere internă, așa cum ați văzut în imagine. Uh, ideea este că și la și mine din uh, Uh, alte țări, printre care și Baia Mare din România, au fost probleme și s-au înregistrat și decese. Și vreau să vă spun că directorul general uh, pentru minerii din uh, guvernul nostru este sub, acum sub anchetă pentru nereguli legate de minerit și unele dintre minele din Galicia au cerut o anchetă publică. Însă ieri, după amiază, când eram deja aici, am uh, fost informat de o reacție a guvernului galician uh, la uh, solicitarea de informații de acum un an, care tocmai a sotit. Și am citit aseară un raport semnat de un funcționar public responsabil pentru supravegherea acestor mine și alte proiecte și anchete legate de minele din Corunia și am fost șocat. Raportul, în concluziile sale, spune că, citez, Uh, barajele nu au fost construite pentru a face parte din sistemul de minerit. Ele au fost construite în scopuri hidroelectrice. Singur, uh, proprietatea și răspunderea trebuie uh, asumată de autoritatea pentru ape, chiar dacă materialele acumulate de baraje țin, vin de la, din minerit. Și vreau să vă rog să proiectați următoarele imagini. În 2019, administrația noastră Uh, practic a trimis un raport oficial în care uh, nu ține seama de uh, cererile acestui Parlament. Și iată cât de grave sunt urmările. Barajul cel mai mare a fost construit de o companie britanică pentru a reține deșeurile din minerit. În 1940 am găsit un raport un raport tehnic din 1940 uh, în legătură cu construirea acestui baraj. Barajul uh, a suferit o problemă majoră în, anii, în anul 60, 1960, documentată în uh, registrele municipalității și la Departamentul pentru Minerit. Barajele uh, inclusiv cel mai mic, în amonte, uh, apar mereu în toate planurile de muncă pentru mine, de activitate pentru minerit uh, până când s-a abandonat mina. Și to- toate aceste lucruri erau cunoscute deci de administrație și vedeți uh, planurile de activitate până în 19, din 96 până în 2000 în care apar aceste baraje și barajele cu diagrame și imagini sunt incluse și inventarul uh, Uh, barajelor miniere din 99, inclusiv după dezastrul de mediu care s-a produs. Și dacă are toate trăsăturile unui uh, dezastru, atunci chiar e un dezastru. Uh, nu există niciun document care să ateste că barajele ar fi fost construite în scopuri hidroelectrice și deci vă las pe dumneavoastră să decideți de ce administrația noastră se, își bate joc de acest parlament. Și o să parcurg concluziile, cum că nu ar fi dovezi că apa e poluată, când uh, Autoritatea pentru Apă, Poliția Judiciară și chiar compania minieră au emis rapoarte alarmante uh, în sensul că ar fi poluată apa. Și alte, uh, la alte mine din Galiția s-a constatat aceeași situație și lăsarea acestor baraje uh, nesupravegheate, neadministrate, este clar o problemă ce ține și, și ține de răspunderea autorităților publice. Nu se respectă directivele europene și legile de transpunere pentru minerit în Galicia. Și, practic, în felul acesta, uh, Uh, toți cetățenii au de suferit și sistemul de justiție de asemenea. Încurajăm Parlamentul să facă o misiune pentru a vedea că există acolo o lipsă de aplicare a legislației, probleme sistemice și să uh, ceară Comisiei să-și uh, îndeplinească rolul de a, respecta, de a veghea la respectarea legislației. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum vom da cuvântul Comisiei Europene, domnul Fernandez Lopez. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Comisia are de-a face, deci, cu o comisie, cu o petiție, în care se vorbește despre impactul de mediu al unei mine de Wolfram, pentru care nu s-ar fi respectat cerințele din directiva de resort. Prima evaluare realizată de comisie a concluzionat faptul că nu se poate uh, constata niciun fel de încălcare a directivei în baza informațiilor disponibile în raport. În realitate, nu era vorba de o nouă autorizație, ci era vorba de o schimbare a titularilor. În orice caz, Comisia Europeană a reanalizat noile informații transmise de către petiționari și, încă o dată, nu a ajuns să găsească niciun fel de indiciu de încălcare a directivei. În acest caz, Comisia s-a referit și la comunicarea publicată de către Comisie în ianuarie 2017 cu privire la punerea în aplicare a dreptului Uniunii Europene. În această comunicare se stabilește o concentrare, un focus mult mai strategic pentru stabilirea anumitor criterii în baza cărora alegem anumite priorități ca să vedem unde ne vom concentra cu, cu insistența pe aplicarea legilor europene. În comunicarea respectivă din ianuarie se prevede faptul că cazurile individuale de aplicare incorrectă a legii europene în care nu se constată încălcări repetate de scară foarte largă, deci în care nu se constată o problemă sistemică în aplicarea dreptului Uniunii, bine, toate aceste cazuri individuale trebuie să fie abordate de către curțile naționale, de către instanțele naționale, pentru că ele dispun de măsurile suficiente și adecvate pentru a cunoaște cât mai bine toate aceste probleme locale. Prin urmare, Comisia Europeană le-a transmis petiționarilor faptul că trebuie să utilizeze aceste mijloace jurisdicționale disponibile la nivel național întâi și întâi, în așa fel încât să poată rezolva problemele care țin de îndeplinirea obligațiilor care derivă din dreptul european, dar care, pe de altă parte, fac parte și din legislația națională, pentru că sunt transpuse, deci fac parte din dreptul spaniol. Vă mulțumesc. Terminaserați? Bine, mulțumesc foarte mult. Acum aș dori să-i dau cuvântul uh, grupurilor parlamentare. Are cuvântul doamna maestre. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. De unde să luăm această problemă? Problema este foarte confuză. Există această denunțare a unor posibile, ipotetice, presupuse uh, crime de mediu, infracțiuni de mediu. Însă datele ne arată că sunt rapoarte care arată că există un risc foarte mare de contaminare sau există contaminare propriu-zisă în zona respectivă. Și există informații foarte vechi, chiar din 1939. Este foarte ciudat însă să primim un raport chiar astăzi pe această temă, după ce noi tot un an am așteptat un răspuns din partea guvernului spaniol cu privire la această temă. În directiva și în legea transpusă, există o prevedere care se spune că nu există efecte retroactive, deci pentru această instalație care e din 1939. Și dacă suntem de acord cu această luare de poziție, atunci nu am face decât să reducem gradul de siguranță al cetățenilor noștri. De aceea nu vedem cu ochi bun justificarea dată. De aceea noi propunem să se mențină deschisă această petiție și să-i se ceară guvernului din Galicia explicațiile uh, relevante prin care se explică utilizarea acestei instalații. De asemenea, Comisia de Mediu, Comisia Envi, ar trebui să ne dea un raport de aviz. Este important să înțelegem mai bine și cazul. Unii dintre noi suntem noi în Parlament și chiar în momentul în care am ajuns la acest punct de pe ordinea de zi, am primit raportul pe care vi-l arăt aici în mână. Deci suntem puțin uh, în urmă cu informațiile sau informațiile nu ne parvin la momentul oportun ca să le putem studia. Prin urmare, trebuie să înțelegem mai bine întreaga problemă și imaginile pe care le-am văzut în prezentarea PowerPoint a petiționarilor uh, sunt relevante, dar trebuie să mergem și pe teren, să vorbim cu toate, toate părțile implicate și cu experții. Mulțumesc. Care acum cuvântul doamna Aucan. Mulțumesc foarte mult. Sunt un pic șocată de cele spuse de comisie. Nu de dumneavoastră personal, bineînțeles, dar de... Alalter a venit și Șefciovici și a spus că da, avem doar un singur caz, chiar dacă este o încălcare a uh, Uh, dreptul european, nu trebuie să ne concentrăm atât de mult pe acest lucru, trebuie să rezolvăm ex post. Ex post înseamnă post mortem, sincer să fiu, când era prea târziu, când totul s-a desăvârșit. Și este foarte îngrijorător să vedem că un singur petiționar nu poate uh, cauza, nu poate um, determina Comisia Europeană să acționeze, chiar dacă este vorba de o încălcare a dreptului european, pentru că este un singur petiționar. Uh, am urmărit îndeaproape situația și pot să vă spun că este o problemă sistemică, nu este doar în Galicia. Deci este o problemă sistemică. Este insultător să spunem, să, să, primim, să primim în spaniolă o notă internă după un an, fără să avem oportunitatea de a traduce documentul, deci este insultător să primim acest răspuns de la uh, guvernul spaniol atât de târziu. A trebuit să ne bizuim pe cunoscătorii de spaniolă să ne spună ce scrie în documentul acesta. Deci eu sprijin ideea de a menține deschisă această petiție. Și trebuie să folosim această oportunitate ca să îi spunem comisiei. Unul dintre cele mai importante rolul, roluri al dumneavoastră este să fiți gardianul tratatelor. Petițiile acestea nu sunt un nimic toată. Vai, îmi cer scuze. Îmi sună telefonul. Îmi cer scuze. Nu vă faceți griji, doamna Auken, spune doamna președinte. Doamna Auken continuă. Dar vreau doar să spun că anul acesta am uh, văzut toate aceste lucruri. Și să nu uităm nici ce a spus Șefcovici zilele trecute. Cum că nu se iau în considerare în mod serios toate aceste chestiuni dacă e vorba de doar un caz izolat. Comisiei trebuie să spunem răspicat. Nu, trebuie să vă respectați uh, sarcinile, sunteți gardianul tratatelor. Nu putem aștepta până când, până când totul se strică. Sunt diverse încălcări. Uh, argumentul era că e o, o mină veche, nu avem nevoie de o valoare nouă de impact. Și apoi știu că s-a făcut și o, o evaluare a unei convenții mai vechi, de exemplu, cu uh, familiile și cu cu cazul respectiv, acolo oamenii au avut acces la informații și Spania nu poate să pună piciorul în prag. Avem mai multe directive, avem foarte multe elemente pe masă aici, în dreptul european. Și să răspunem cetățenilor să vină ex post sau post mortem, cum vrei să spui, nu are sens. Am avut multe alte cazuri și la Viena și altundeva unde am reușit să facem lucrurile așa cum trebuie, dar anul acesta văd că nu este un an foarte bun, vă rog. Comisia, nu dumneavoastră personal, Comisia Europeană trebuie să fie rugată să își îndeplinească sarcinile și responsabilitățile. Problematica aceasta a mineritului trebuie să fie luată în considerare așa cum trebuie. Văd că și PP-ul ciulește urechile, pentru că mai devreme am discutat despre uzinele care generează mirosuri neplăcute în Bulgaria uh, și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamna Danuca. Mulțumesc foarte mult, eh, doamna Jdanoca. În primul rând, din partea Comisiei Europene, aș dori să aflu mai multe lucruri. De ce nu ați insistat să primim la timp, în timp util, răspunsul din partea Guvernului Autonom din Galicia? Este foarte ciudat faptul că răspunsul a venit în ultimul minut. Oare este... Oare are de-a face cu munca dumneavoastră sau cu ce are de-a face? În orice caz, este inacceptabil să lucrăm în acest mod, în halul acesta. Un an am așteptat, n-am primit niciun răspuns. Poate că totuși aveți și dumneavoastră oarecare vină Comisia Europeană. Apoi, în ceea ce privește problema pe fond. Vreau să mă refer la o altă misiune constatatoare în care a fost uh, activă. A avut loc acum 10 ani. Ne-am dus în Galicia și am vorbit despre poluare. Și am constatat o contradicție foarte mare între realitate, realitatea pe teren, unde se vede poluarea, și expertiza dată de autoritățile relevante care spun că nu, apa e ok. A fost scandalos. Concluzia noastră a fost de natură că ceva într-adevăr nu merge bine. Și că apa trebuie să fie curățată. Dar acum este un caz și mai scandalos. Pentru că este influențată și calitatea apei în uh, râuri unde râurile care sunt și sursă de hrană, de pești și așa mai departe. Dar aici e vorba de și mai multă poluare din partea minei respective, mina care este dezafectată de altfel. Este absolut scandaloasă această situație și inacceptabilă în Uniunea Europeană. Este inacceptabil că nu se face nimic. Prin urmare, întâi și întâi mulțumesc petiționarului pentru faptul că a ridicat această problemă. mă alătur și eu propunerii de a menține deschisă această petiție. Și nu numai atât, propun să organizăm o misiune constatatoare. Este o regiune foarte mare și mulți oameni lucrează în domeniul piscicol, deci toți acești oameni sunt afectați foarte grav de această problemă. Mulțumesc foarte mult. Doamna Rodriguez are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă prezint astăzi la această comisie pentru a sprijini solicitarea petiționarului. Grupul meu a făcut deja acest lucru în momentul în care a apărut pentru prima oară petiția la comisia noastră. Asociația Petondo Lobo a susținut atunci o prezentare și a vorbit despre deschiderea unei mine, o mină care își încheiase activitatea la sfârșitul secolului XIX. Și se pare că activitatea acestei mine a fost reautorizată și a fost autorizată de asemenea să utilizeze anumite diguri construite în 1939 fără să îndeplinească niciun fel de cerință tehnică, condiție tehnică, în așa fel încât să poată um, gestiona așa cum trebuie deșeurile Asociația Petondolobo spunea că nu s-a realizat niciun fel de studiu de, niciun fel de studiu de impact de mediu. Asociația ne-a prezentat cu acea ocazie riscurile foarte grave pe care le presupune redeschiderea activității miniere. Toate aceste semne ar fi arătat că există un risc foarte mare la adresa sănătății publice dacă acest, acele diguri și instalații miniere nu, pot, nu îndeplinesc condițiile tehnice necesare pentru a gestiona cum trebuie deșeurile de apă din exploatarea minieră. Deci riscurile sunt foarte mari la adresa sănătății publice, la adresa mediului, la, de, la adresa biodiversității. Pe acolo trece râul Finks, pe care se află aceste instalații hidrologice, daunele ar fi fost uh, de nereparat la nivelul biodiversității, la nivelul mediului și, uh, repet, doamnelor și domnilor, la nivelul întregului comitat. Un impact foarte mare și asupra societății și asupra locurilor de muncă, pentru că sunt afectate, uh, este afectată zona piscicolă a râului respectiv. În zona respectivă, din Galicia, trăiesc foarte multe familii care trăiesc din această activitate industrială, uh, din această activitate piscicolă, îmi cer scuze. Deci activitatea minieră respectivă trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare. Astăzi, iarăși, uh, avem în față această petiție și eu propun ca această petiție să rămână deschisă. De-a lungul timpului, de la deschiderea petiției până în prezent, au uh, avut loc anumite evenimente care justifică menținerea deschisă, menținerea acestei petiții. Directorul general de mine și energie din guvernul galician este acuzat pentru anumite delicte care au de-a face tocmai cu uh, această petiție. Delicte, deci, um, infracțiuni care țin de mediu. Aceste infracțiuni țin tocmai de redeschiderea activităților miniere fără evaluare de impact, fără îndeplinirea condițiilor tehnice. Digurile respective trebuie să poată face față um, deversării de deșeuri din mina respectivă. Și închei, doamnă președintă, cu un element de care ar trebui să-i pese mult mai mult Comisiei Europene, pentru că a cerut mai multe informații de la Guvernul Autonom din Galicia. Deci, care este participarea părților afectate cetățenilor în uh, curte? Guvernul galician a pus bețe în roate părților interesate să obțină informațiile dorite și, de asemenea, nu doar că nu a fost transparent, ci efectiv a pus obstacole în calea drepturilor cetățenilor de a avea acces la aceste informații și de a participa la desfășurarea investigațiilor. Vă cer așadar să mențineți această petiție și vreau să spun comisiei că nu sunt de acord cu ideea că nu se încalcă dreptul european. În mod clar se încalcă dreptul european aici. E nevoie să îndeplinim toate regulile tot timpul, deci nu e vorba de a acorda, o, de a face o analiză de impact nouă doar când se deschide o nouă exploatare minieră, ci și în momentul în când e vorba de o, de o schimbare substanțială în exploatarea respectivă. Vă readuc aminte că activitatea mineră s-a sfârșit la acea minieră în 1800, cândva la sfârșitul secolului al XIX-lea și ultima oară când uh, digurile respective au fost uh, expertizate a fost în 1939, deci trebuie să vă spun că dacă acum se redescrie activitatea mineră acolo, e vorba de o schimbare substanțială a circunstanțelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Soido. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. În primul și în primul rând, vreau să vă spun că s-au făcut anumite acuze la adresa uh, guvernului autonom responsabil. Dar acestea nu sunt sprijinite de, niciun, de nimic. Mi se pare că e vorba doar de mișcare politică în fața alegerilor care urmează să fie organizate în Galicia. Trebuie luate în serios toate aceste lucruri. Cum să nu? Dar trebuie să fim riguroși pentru că avem de respectat un, drept, un, un cadru juridic. Atât dreptul fundamental cât și procedurile trebuie să fie respectate. Deci haideți să fim riguroși. Haideți să nu facem excepție nici de la uh, procedura pe care trebuie să o urmăm, nici de la uh, lege pe care trebuie să o respectăm. Pentru că altfel o vom lua pe o cale greșită. Deci să respectăm cadrul pe care trebuie să-l respectăm. Să lăsăm deoparte oportunismul politic. mi se pare că există o panică mult prea mare în această dimineață, în această dimineață vis-a-vis -vis de a, impactul asupra pisciculturii. Piscicultura nu este afectată, nici ticenarul a menționat această chestiune și mi atrage atenția acest lucru, pentru că piscicultura este un sector foarte important din punct de vedere social și economic în acea comunitate autonomă Galicia. Aș dori să mă concentrez însă pe acest caz. Pentru că toată lumea este de acord. Cazul acesta este ceva de abordat la nivelul statului spaniol. Prin urmare, Comisia PETI trebuie să respecte rolul justiției spaniole în acest uh, sens. Um, guvernul uh, galician și-a prezentat și-a respectat uh, rolul și și-a îndeplinit sarcinile. Și, într-adevăr, s-a vorbit și despre posibilitatea, despre acuza adusă acelui director, dar noi nu trebuie să facem uh, rabat de la prezumția de nevinovăție. Trebuie să respectăm hotărârile juridice. Și în prezent, uh, cazul acesta încă este pe rol. Comisia PETE așadar nu trebuie să intervină în niciun fel în procesul juridic aflat pe rol. Mai trebuie să subliniez faptul că petiționarii nu au utilizat uh, mijloacele de recurs uh, administrativ ordinar de care au, pe care le au la dispoziție în Spania. Nici domnul Ismail Antonio uh, Lopez, nici asociația pe care o prezidează nu au făcut uz de mijloacele de recurs pentru a se opune agenției de mediu din zonă. În ceea ce privește actualizarea permiselor pentru mina respectivă. Comisia PETI așadar nu poate să se transforme într-un tribunal al celor 28 de state membre. Nu putem aduce aici în fața Uniunii Europene conflicte care trebuie să se rezolve și pot să se rezolve la nivel local, regional sau național întâi și întâi. De aceea insist să nu cumva să meargă Peti în Galicia. După cum am spus și înainte, trebuie să respectăm rolul pe care îl joacă justiția aici. O misiune uh, de uh, constatare a Comisiei PETI ar putea să um, intervină și să aibă un impact nefast asupra procedurii judiciare. În ceea ce privește documentul pe care l-am primit foarte târziu, vreau să vă spun că se face vorbire foarte imprecis despre redeschiderea minei. Toate acestea fiind spuse, cred că ar trebui să fim foarte riguroși. Nu e vorba de o redeschidere a minei. Și reiese foarte clar din document. Dreptele miniere sunt din 1884, cel puțin de atunci. Deci exploatarea minieră respectivă nu a fost niciodată închisă, nici abandonată. Prin urmare, nu se poate aplica conceptul de redeschidere a minei. Chiar dacă în 2008 s-a transmis uh, dreptul acesta de uh, minerit uh, al cuiva. Concesionarea acestui drept nu afectează perioada uh, permis, uh, permisului. Prin urmare, nu trebuie să aplicăm efectele respective în mod retroactiv. Acțiunile guvernului galician, care este condus la ora actuală de Partidul Popular Spaniol, nu are nicio legătură cu deciziile luate. Autorizația despre care vă vorbeam din 2008, uh, care vizează transmisia drepturilor, concesionarea drepturilor miniere, vizează un guvern al regiunii autonome Galicia anterior, care era guvernată de Partidul Socialist Spaniol și Blocul Naționalist din Galicia. Deci să nu amestecăm chestiunile politice în această problemă. Mi se pare foarte nefericit și foarte inoportun faptul că Peti se gândește la o misiune în Galicia, mai ales în condițiile în care există pe rol la instanțe, la, la, curte, la instanță locală uh, un dosar. Nu trebuie să ne implicăm, noi, politicul, în justiție. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamna Tom are cuvântul. Uh, I'm sorry, as I'm sitting here, that's how you... Îmi cer scuze. Vreau să spun câteva uh, cuvinte ultimului uh, intervenient, al cărui nume nu-l văd, îmi pare rău că nu vă spun pe nume pentru că nu vă văd numele. Deci, o, petiționarul nu are nicio obligație să se adreseze unei instanțe, instanțe locale. E perfect uh, posibil să ne scrie direct. Nu știu, poate să se adreseze și Curții Europene a Drepturilor Omului, dar comisia noastră este singura uh, care are contact direct cu cetățenii europeni. Dar nu asta vreau să spun. În legătură cu alegerile locale, ce ați spus nu e adevărat. Uh, petiție din 2017. Faptul că vor fi alegeri în săptămânile care urmează nu are nicio relevanță. Um, petiția e de 2 ani la Parlament. De aceea vrem să iau cuvântul la început și să mulțumesc uh, petiționarului care a și intervenit uh, cu o prezentare foarte la obiect și fiind structurată. Mulțumesc! Așa, la tine. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul pentru două minute petiționarul. Mulțumesc foarte mult comisiei. Aș vrea să-i spun că noi, cetățenii obișnuiți din Galicia, ne cam luptăm cu aceste probleme sistematice. Mai sunt Montenemes, mă rog, multe lucruri uh, și de acest caz specific ne ocupăm de șase ani. Noi nu putem să ne ocupăm de toate problemele, nu avem mijloacele necesare. Cinci organizații uh, au atacat un ordin al guvernului galician de anul trecut care limitează foarte mult aplicarea Convenției Arhus în Galicia în ceea ce privește accesul la informații privind minele. Avem probleme sistematice în a avea acces la informații de orice tip privind minele și acest lucru ține și a fost sesizat și la Comisia de Respectare a Convenției Arhus. Deci nu ne putem descurca singuri. Apoi, domnul Suido, mai multe probleme. În legătură cu raportul pe care l-ați primit ieri și cu tot respectul, închipuiți-vă că această comisie cere un uh, raport privind o centrală nucleară, să zicem Cernobâl. Uh, și guvernul de acolo spune nu e adevărat că a, sufer- a fost un dezastru la acea centrală, ci un hambar a luat foc. E cam același lucru. Când guvernul nostru spune că acel baraj pentru steril care a fost construit și e foarte bine uh, documentat în uh, documentele uh, administrației, e de fapt un baraj hidroelectric, uh, Uh, bineînțeles că totul uh, pare foarte simplu și de fapt nu e o răspundere. Vă reamintesc că domnul Ricardo Preu, un anchetator uh, acum câțiva ani, a făcut un studiu complet în care prezenta dovezi că s-a contaminat cu cupru, cadmiu și zinc grav zona imediat învecinată acestor mine și baraje. Și pentru a încheia, Aș vrea să spun că rezoluția din 2008 privind transmiterea acestor concesiuni uh, menționa clar condițiile și spunea că proiectul trebuia să facă obiectul unei evaluări de impact de mediu și după 8 luni un guvern nou a uh, emis o rezoluție nouă aprobând proiectul și condiția care nu a fost niciodată contestată a dispărut pur și simplu, a dispărut din procedură și iată de ce există acum și o anchetă penală în curs. Deci, vă rog, nu ne putem descurca singuri, am cerut sprijinul Parlamentului, am cerut sprijinul Comisiei Europene, uh, uh, un audit complet, o misiune constatatoare ca să se vadă cât de sistemice sunt aceste încălcări ale legislației legate de activități miniere, Uh, care presupun și încălcarea unor directive europene în mod sistematic. Mulțumesc! Perfecto! Foarte bine! După ce am ascultat spusele comisiei, spusele grupurilor parlamentare și spusele petiționarului, vom menține deschisă această petiție. Ieri am primit documentația din partea guvernului autonom din Galicia. Ieri, târziu seara, am primit, am primit aceste informații. Comisia Europeană, de asemenea, ne-a spus că nu a avut timp să evalueze aceste informații și așadar rugăm Comisia Europeană, odată ce veți fi evaluat informațiile primite, vă rog să-mi transmiteți rezultatele și grupurile pot cere în termenele relevante o misiune a Comisiei PETI pe teren. Acestea fiind spuse, Iată care sunt deciziile pe care le luăm la acest punct. Îi mulțumesc foarte mult domnului petiționar. Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi din această dimineață. Prin urmare, încheiem ședința. Ne revedem la ora 14.30. Văd că doamna Auken mai dorește să ia cuvântul. Nu știu de ce. Doamna Auken. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mai spun un lucru. trebuie să ne opunem uh, atitudinii Comisiei de a nu se concentra pe cazuri individuale, chiar dacă este o încălcare a dreptului european. Nu trebuie să acceptăm această abordare. În mod clar, este o problemă sistemică, dar de asemenea este o strategie periculoasă. Dacă Comisia spune, nu aici e vorba doar de câțiva oameni, nu ne băgăm. Cred că trebuie să fim, uh, să rămânem uh, fideli obligațiilor Comisiei noastre pe, pentru petiții. Deci dacă se încalcă dreptul european, trebuie să abordăm problema. Doamna Ocan, dacă sunteți de acord, după cum am spus și ieri, după cum a spus ieri domnul Șefcovici, el va fi prezent la comisia noastră la diverse date, odată ce este um, confirmat. A fost și propunerea lui, de fapt, uh, el va fi prezent aici mai des, având în vedere că cererea dumneavoastră, petiția dumneavoastră este mai generală, poate că este mai bine a, de abordat la, cu, cu comisarul, poate că este ceva ce urmează să discutăm cu domnia sa. Acestea fiind spuse, vom încheia această sesiune și ne revedem la ora 14.30. Mulțumesc!